Passiamo alle dichiarazioni. Trecem acum uh, la explicațiile de vot. Am primit uh, numeroase solicitări, dar nu putem prelungi ședința plenară după orele 14.45 ca să se poată pregăti apoi reluarea ședinței plenare la ora 15. Toate declarațiile de vot care nu vor putea fi rostite azi vor putea fi făcute mâine după vot. Sau pot fi transmise în scris. Trecem la raportul Nicolai. Are cuvântul mai întâi domnul Hanon. un singur lucru în an de zile în care am văzut ipocrizia din această instituție nu am întâlnit nimic de